Autoritățile competente din Ungaria mi-au adresat cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Ișvan Uiali în cadrul unei proceduri penale și această cerere va fi uh, transmisă mai departe Comisiei pentru Afaceri Juridice.